producție, pe sporirea locurilor de muncă și pe valori, valorificarea muncii. Vă mulțumesc! Domnul Pașca are cuvântul. Vážený pán komisár, vážený pán predseda eh, rady. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului European, domnule președinte al Comisiei